Madame la Présidente, Bien, merci. Mulțumesc, dragi colegi. Haideți să începem această sesiune de vot. Am o solicitare din partea doamnei Comi în prealabil. Dragi colegi, vă rog să luați loc și să o ascultăm pe doamna Comi. Un minut. Micro, micro, madame, s'il vous plaît. Okay. Eh, faccio riferimento all'articolo 186 del regolamento. Mulțumesc. Vreau să mă refer la articolul 186. Europa nu poate să-și permită să nu facă nimic eh, în cazul verdictului Curții Supreme indiene, care a respins uh, solicitarea celor uh, doi ofițeri de marină italieni de a se întoarce în țară. În ciuda intervențiilor lui Barroso și a lui Cathy Ashton, acum dorim ca și Juncker și Mogherini să intervină, fiindcă e vorba de doi cetățeni europeni uh, ca și noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Bashir, 30 de secunde pentru o solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Da, aș dori să mă adresez acestei camere. Cred că știți că o tragedie teribilă se desfășoară acum în Pakistan. Peste 500 de persoane sunt în stare de asediu, 124 de copii au murit, 200 sunt răniți. E vorba de lupta împotriva extremismului și această națiune uh, curajoasă este implicată în protecția sa, dar și în protecția noastră a tuturor și cred că trebuie să trimitem un mesaj de compasiune acestei națiuni și să fim partenerii lor în combaterea extremismului a talibanilor și așa mai departe. Această tragedie e foarte profundă și trebuie cu toți împreună să trimitem un mesaj și să ajutăm acest stat în combaterea acestor extremiști. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Spinelli, ultima solicitare de respectare a regulamentului. Vă rog. Votre micro, madame. Cu microfon. In nome dei... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele membrilor italieni ai, ai grupului GUE, doresc să aduc în atenția dumneavoastră o chestiune foarte importantă de acum un an exact. Un jurnalist italian și fost membru al acestui parlament a fost arestat în Tallinn, în Estonia, cu scurt timp înainte de a uh, participa la o conferință publică la care fusese invitat. A fost apoi uh, eliberat și a fost trimis în Italia și a fost declarat persoana non grata. Tema conferinței era dușmanul nostru este Rusia? Cu semnul întrebării. Mi se pare că este un eveniment foarte grav într-o țară europeană ca cineva să fie împiedicat de a se exprima în mod public. Vă mulțumesc. Nu este chiar un punct de solicitare a regulamentului de procedură. Haideți să trecem la votare alegerea ombudsmanului european în conformitate cu articolul 219 din regulament. Am primit candidatura doamnei Emily O'Reilly și vă amintesc că în conformitate cu articolul 219 alineatul 5 din regulament, votul este secret și că pentru a fi aleasă, candidata trebuie să beneficieze de majoritatea voturilor exprimate. În conformitate cu practica Parlamentului, abținerile nu sunt considerate voturi exprimate. Fiind vorba de un vot secret, becul albastru de la consola de vot se va aprinde chiar dacă veți vota pentru, împotriva sau vă veți abține. Dat fiind că uh, avem nevoie de uh, o majoritate, trebuie să mă asigur, în conformitate cu articolul 219 alineatul 6, că cel puțin jumătate din deputați, adică 376, sunt prezenți dintre deputați. S-a deschis votul de test. Tout le monde a-t-il voté? Toată lumea a votat? Le vote est clos. S-a închis votul și iată rezultatul. C'est un vot test, monsieur. E doar un vot de test, domnule. Nous avons largement avem o majoritate mai mult decât suficientă. 690 de membri sunt prezenți. Putem, deci, să trecem la alegerea ombudsmanului european. Aveți cuvântul, stimate domn. Se pare că avem două aparate care nu funcționează aici în față. Putem să facem apel la unul tehnician? Pas de problem. Euh, de... Nicio problemă. Tehnicienii vor veni să rezolve. Haideți să trecem acum la votul privind ombudsmanul european. S-a deschis votul. Tout le monde a-t-il voté Toată lumea a votat. Le vote est clos. S-a închis votul. 569 569 de voturi pentru, 66 împotrivă și 43 de abțineri. Doamna O'Reilly a obținut majoritatea voturilor exprimate, așadar o proclam aleasă ombudsman european, o felicit pentru alegere și o invit să depună jurământ la Curtea de Justiție în conformitate cu articolul 219 alineatul 7 din regulament și o felicit se află aici în tribună alături de noi. Bravo! Nous passons au vote sur les rapports. Trecem uh, la votul raportului domnului Lavie. Avem vot unic prin apel nominal. Se deschide votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc și felicitări domnului Lavie. Recomandarea doamnei Ayuso privind Convenția cu privire la comerțul internațional al speciilor de faună și floră amenințate. Uh, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Filmul le a voté? A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Nous passons maintenant à la recommandation de M. Bouzek, accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite avec le Maroc il s'agit encore d'un vote unique par appel nominal. le vote est ouvert. tout toată lumea. se închide votul. se adoptă cu majoritate covârșitoare. Acum, recomandarea domnului Buzek. Reînnoirea acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei cu Ucraina Vot unic, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la recomandarea domnului Lambsdorff, participarea Croației la spațiul economic european. Tot vot unic prin apel nominal se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mihailova, taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze, vot unic prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă și acest raport. Trecem la raport, raportul domnului Vioti, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Whirlpool, Vol Unic. E nevoie de o majoritate de 3 5 majoritate calificată, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se aprobă. Raportul domnului Olbricht, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, cererea Fiat. Vot unii prin apel nominal, o majoritate calificată de 3 5 este necesară, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Raportul doamnei Vana, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Um, cererea Odisei Focus Vot unic prin apel nominal, e nevoie de 3 cincimi, majoritatea calificată se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Zani tot mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare cu privire la cererea Air France. Același lucru, vot unic prin apel nominal, trei cinci sunt necesare, se deschide votul. Le vot est clos. Se închide votul. Se adoptă. În final, avem uh, raportul domnului Gualtieri, numirea membrilor Comitetului Unic de Rezoluție. Tot vot unic, vot secret. Se deschide votul. Le vot est clos. Se închide votul. Se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Exact D'accord.